Well, thank you very much. It's my pleasure. Mulțumesc. Este o plăcere să urez bun venit domnului Yves Rozier, secretarul de stat pentru afaceri externe din Elveția. O să abordăm un subiect care depășește stadiul relațiilor bilaterale. Acestea au fost, din câte înțeleg eu, revizuite ieri. Domnia sa va aborda subiecte relevante pentru Elveția, pentru Uniunea Europeană și uh, vom încerca să vedem cum putem coopera în acele domenii de interes comun. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul domnul secretar de stat. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru onoarea de a fi prezent astăzi aici și pentru a prezenta principalele axe ale politicii noastre externe. Elveția se bazează pe valori, pe valori relevante și asta se va regăsi în intervenția mea. Valorile noastre sunt similare cu cele ale Uniunii Europene. Se regăsesc în Constituția noastră. Avem patru valori fundamentale, solidaritate, lupta împotriva sărăciei, respectarea drepturilor omului și democrației, coexistența pacifică și uh, conservarea resurselor naturale. Dacă îmi dați voi, acum o să trec de la abordarea globală la una regională. Știți că Elveția este o țară care nu are resurse naturale, deci depinde de exterior. Avem o nevoie esențială de liberalizarea schimburilor în acest sens, liberalizare care, evident, include părți care pierd, părți care câștigă, ideea fiind să reducem numărul celor care pierd cât mai mult posibil. Trebuie să ne preocupăm de situația lor. Și din această perspectivă, Parlamentul nostru a redus ca 0,5 la 100 să fie nivelul pentru ajutorul public pentru dezvoltare. Facem acest lucru în două feluri ne concentrăm pe contextele fragile, o să trecem de la o treime la jumătate din asistența noastră în viitor și asta pentru a asigura legătura între cooperarea pentru dezvoltare și implementarea principiilor de guvernare în aceste contexte fragile. În Mali, de exemplu, uh, suntem implicați acolo de mult timp la nivelul asistenței umanitare, uh, inclusiv pe perioada crizei pe care o traversăm, și ne-am concentrat pe sprijinul pentru guvernanță și colectivități locale în nordul țării, fiindcă știți că acolo uh, se regăsesc sursele problemelor care afectează toată regiunea saheliană și Maliul în general. Am rămas acolo, suntem prezenți și încercăm să ne finalizăm acțiunile uh, prin uh, o mediere aprofundată pe lângă medierea făcută de statele din Africa de West care au încheiat acordul la Ouagadougou. Apoi participăm la cele două consultări ONU privind implementarea agendei după 2015, privind apa și dinamica populației. Apa este un exemplu foarte bun. Nu avem resurse naturale încă o dată, trei dintre fluviile istorice ale continentului, uh, însă se alimentează de pe continent, de pe, din țara noastră. Ne axăm pe gestionarea apei avem mecanisme în zonele de frontieră pentru gestionarea resurselor, dincolo de resursele de apă, și asta ne permite implementarea de procese de concertare și coexistență în Valea Fergana, în Uzbekistan și un proiect uh, care este unul foarte relevant pentru noi, uh, Valea Loront, între Siria și, Siria și Liban. Există sigur întârzieri în prezent, dar este uh, unul foarte important. Această abordare se reflectă și la nivel bilateral, am un exemplu, de exemplu Water Footprint, implementat de Elveția în Vietnam, care permite la zeci de mii de producători de cafea să-și reducă consumul de apă cu 70%. Și aici există această abordare globală și uh, noi vrem, prin specializarea noastră, să ne uh, respectăm angajamentele internaționale. Există și reguli de drept care trebuie să fie puse în aplicare și de aceea știți că noi ne implicăm pe dreptul internațional umanitar. Vorbesc de CICR și Convenția uh, de la Geneva. Două axe trebuie să fie menționate aici. În primul rând, nevoia de a avea o mai bună implementare a dreptului internațional umanitar. Nu e suficient ca acestea să existe, trebuie să fie și puse eficient în aplicare și, de asemenea, ne axăm pe implementarea de sisteme de conformare, compliance system și de raportare națională documentul de la Montreux pe care îl cunoașteți foarte bine privind uh, societățile militare și de securitate privată. Aici ne axăm pe recunoașterea drepturilor uh, umanitare internaționale atunci când este, ele activează în zone de război. Și apoi drepturile omului, eliminarea pedepsei cu moartea în primul rând, o strategie apărarea drepturilor omului în toate țările unde, sunte, unde suntem implicați și unde acestea nu sunt respectate. Și sigur susținem activitatea Consiliului pentru Drepturile Omului. În ceea ce privește acțiunile specifice, există un mecanism de soluționare a conflictelor care reflectă istoria Elveției, fiindcă am trecut prin multe războaie civile, chiar mai sângeroase decât celelalte din Europa, dar a fost nevoie să trecem prin așa ceva pentru a avea mecanisme de coexistență între elvețieni și pe asta se bazează conviețuirea noastră în prezent. Și de aceea uh, ne angajăm în proiecte internaționale de genul acesta. În ultimii ani am uh, condus în jur de 30 de procese de negociere între Turcia, Armenia, Columbia, Nepal și așa mai departe. Nu avem cum uh, să trecem într-o fază de post-conflict, oriunde am fi, fără să ne asigurăm că trecutul este reflectat în mod corect. Trebuie să se facă justiție, trebuie ca victimele să fie recompensate și aici ne implicăm, oferim sprijin Comisiei pentru Memoria Istorică din Columbia, care este unul dintre cazurile de aplicare a acestei strategii pentru uh, relevarea trecutului. Și uh, există și operațiuni care sunt conduse de Uniunea Europeană, EUBAM, EULEC și așa mai departe, în care suntem de asemenea implicați. O să mă gândesc la exemple concrete. Primăvara arabă. Am oferit un proces de sprijin pentru tranziție împreună cu Uniunea Europeană, sigur. Este vorba de sprijinirea reformelor instituționale în noile structuri guvernamentale rezultate din primăvara arabă, sistemul de securitate, care să deservească populația în întregime și nu un clan, o familie sau un partid, sprijin pentru instanțe și pentru respectarea generală a drepturilor omului. Mă gândesc la un singur exemplu, sprijin pentru Radio Tunisia, uh, care poate deveni un uh, serviciu de radio pentru întreaga populație, nu doar pentru clanurile la putere. În plus, am blocat uh, bunurile potentaților din regiune. Există aproximativ un miliard blocat, dar nu este suficient să blochez aceste sume. Sigur că este ușor de blocat conturi. Dificultatea statelor în cauză este să creeze mecanisme care să permite uh, procedurile de deblocare și de utilizare în interesul populației a fondurilor deblocate. Noi am trimis experți în toate țările în cauză care uh, sprijină autoritățile în derularea proceselor necesare pentru repatrierea fondurilor în cauză și pentru utilizarea lor în mod corect. Un al doilea exemplu care implică Siria, avem trei axe. În primul rând, cum am spus, respectarea drepturilor umanitare și asistență umanitară crezută, 70 de milioane de euro în prezent, și sprijin pentru eliminarea armelor chimice. Această abordare nu uh, se limitează la asistență umanitară în zonă și în țările în vecină, din vecinătate, ci oferim și sprijin, formare pentru ONG-uri, pentru grupuri, pentru organizații de opozanție, susținem o rețea Uh, de avocați din Siria, Liga Drepturilor Omului din Siria și sprijinim și situația femeii în prezent și în viitor. Apoi, sprijinim acțiunea domnului Brahimi, mediator din Liga Arabă, nu ne-am limitat la organiza conferința care va avea loc mâine, ci am ajutat la pregătirea negocierilor, am, formula, am încercat să arătăm cum se formulează obiective comune, cum înțelegem punctul de vedere a celelalte părți, cum acceptăm, nu acceptăm. Uh, nu intenționam deloc să facem parte din negocieri, ci tot ce ne doream este să se ajungă la cel mai bune rezultate posibile. Și lupta împotriva impunității, am lansat o inițiativă pentru transmiterea unei sesizări a Tribunalului Penal Internațional privind încălcarea drepturilor umanitare din Siria, o scrisoare către Consiliul de Securitate, susținută de majoritatea statelor UE, a fost trimisă la Consiliu și Elveția speră ca în viitorul apropiat să primească răspuns la această scrisoare. Apoi uh, asigurăm președinția OSCE, organizația care a fost oarecum victima succesului său, dar care, iată, în momentul de față recâștigă teren în Europa. Vorbim aici de acordul de asociare cu Ucraina, cu Georgia, Încercăm uh, să favorizăm o apropiere între aceste regiuni. Accentul va fi, sub președinția noastră, va fi pus pe libertatea presei, pe drepturile omului, pe uh, legile care au fost votate în 16 ianuarie în Ucraina. În ceea ce privește conflictele în Europa, există diferență între țările unde perspectiva de aderare este cel mai bun factor de pacifiere și Elveția uh, dorește să însoțească acest proces din Balcani. În Transnistria, în Caucazul de Sud, însă situația este mai dificilă și acolo ne implicăm să facem legături, să utilizăm spațiile de mediere um, Turcia-Armenia între Georgia și Rusia pentru a evita ca această divizare a Europei să, sau a regiunii să fie una permanentă domnul David O'Sullivan va explica situația ieri în ceea ce privește regiunea. Suntem al patrulea partener al Uniunii, al doilea investitor. avem o cifră, 1,5 milioane, numărul de treceri de frontieră elvețiană zilnic, adică peste numărul frontierei dintre Statele Unite și Mexic sau Canada. Prin urmare, integrarea este foarte ridicată, schimburile comerciale și schimburile umane asigură acest lucru. Uh, există 500 de milioane de vizitatori și toate acestea duc la um, concluzia că integrarea este foarte ridicată. Procesul însă de integrare europeană este foarte dificil. Încă noi mai încercăm să găsim calea cea bună. Am votat pe spațiul economic european acum 20 de ani și am găsit între timp o abordare sectorială care constă în extinderea aplicării drepturilor Uniunii Europene în domeniile de interes comun. Reproșăm adesea Elveției care o uh, abordare selectivă alege doar ce-i place. Dar nu stau deloc așa lucrurile. Este adevărat că uh, Elveția nu alege singură. Uniunea împreună cu Elveția au hotărât de comun acord să rezolve problemele urgente care se regăsesc um, din perspectiva integrării acesteia strânse pe care am menționat-o, uh, transportul aerian, cooperarea vamală, servicii transfrontaliere și așa mai departe. Dar nimeni um, nu spune că controlează aceste alegeri singur. Există acorduri încheiate între cele două părți și este de altfel singura abordare care poate fi de conceput între Elveția și Uniunea Europeană. Există două motive pentru situația aceasta. Cred că putem face o paralelă cu formarea lentă a unei politici um, de apărare și externe comune. Mecanismele pe care le-am pus noi la punct asigură coexistența și unitatea națională în cazul nostru. Eh, există preocuparea în Elveția că fiecare implicare a, pro, a, în politica externă ar putea atrage cu sine divizarea țării. În 1615 a fost ultima implicare externă a Elveției. Știți care este rezultatul eh, acestei bătălii. Eh, prin urmare, Genul acesta de preocupări fac ca Elveția să fie foarte reticentă să se angajeze instituțional în ceea ce privește instituții străine. A durat foarte mult până ne-am alăturat uh, Organizației Națiunilor Unite, organizație în care suntem foarte bine integrați acum și um, uh, Elveția încearcă să-și aducă propria contribuție și la UE. Apoi, temeiul instituțional al coexistenței noastre uh, naționale. Elveția nu se bazează pe un popor, pe o limbă, pe o religie, ci pe un mecanism politic cetățeanul poate exercita dorința sa prin acest mecanism în viața politică și întotdeauna se teme că Elveția să nu fie controlată de o structură superioară. Elveția are nevoie de timp și în acest caz să-și găsească calea de urmat, dar uh, și aici se regăsește paradoxul în care ne aflăm, țara uh, în care poporul s-a pronunțat cel mai des cu privire la deciziile europene, acel comunitar, este tocmai uh, Elveția. Am avut șapte astfel de referendumuri în Elveția privind circulația Um, persoanelor, extinderea pentru România și Bulgaria, Schengen, Dublin. De fiecare dată poporul elvețian a aprobat deciziile care au fost uh, luate în cadrul instituțiilor și care apoi s-au aplicat și Elveției. Știți că suntem acum uh, în faza de pregătire a negocierilor. Guvernul federal a adoptat de altfel un mandat pentru a crea un cadru instituțional pentru relațiile sectoriale cu Uniunea. Așteptăm mandatul Uniunii. Știm că în momentul de față se derulează niște discuții în acest sens. În Elveția dezbaterile sunt deschise de mult timp și sperăm că Uniunea va reuși să accepte diferențele uh, între punctele noastre de vedere, așa cum se întâmplă de altfel și în interiorul Uniunii, fără a pune sub semnul întrebării obiectivele finale, lucru care să permite Elveției să-și regăsească poziția pe care și-o dorește. Și închei cu un citat. Uh, Elveția, în relațiile sale cu Uniunea Europeană, uh,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 Dacă nu există uh, bunăvoință de ambele părți, ar putea să ajungem uh, uh, la mari probleme. Doar această bunăvoință este cea care va duce la evoluția în relațiile noastre. Vă mulțumesc și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Yes. Ok. Bun. Domnul Gallagher. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar de stat, stimați colegi. Aș vrea să profit de ocazie <clears throat> să vă urez bun venit în Parlamentul European, în numele delegației Parlamentului European care se ocupă de Elveția. Aș vrea să subliniez faptul că relațiile cu țările EFTA sunt cele mai strânse relații pe care le are Uniunea Europeană cu țări terțe. Elveția este o țară parteneră extrem de importantă pentru Uniunea Europeană, după cum a spus și dumneavoastră, în ce privește comerțul și numărul de cetățeni care trec frontiera în viața de zi cu zi din Uniunea Europeană în Elveția. Elveția este al treilea mare partener comercial uh, în ce privește comerțul de bunuri și servicii după SUA și Canada este a treia Elveția. Elveția mai integrată în piața unică și alte politici relevante prin peste 120 de acorduri bilaterale. E de la sine înțeles că relația UE-SUA este importantă nu doar din perspectiva economică, ci și mai mult din cauza apropierii geografice, a valorilor comune și a schimburilor interpersonale între cetățeni. So therefore it is absolutely essential. Este esențial ca relațiile noastre să se bazeze pe un cadru instituțional solid care să aducă avantaje concrete pentru cetățeni, pentru societățile comerciale, în prezent și pe viitor. Parlamentul și-a exprimat punctul de vedere în legătură cu chestiunile instituționale din relațiile UE-Elveția și s-au adoptat două rezoluții în 2011 și respectiv 2012. Mesajul cheie este că viitorul cadru instituțional ar trebui să garanteze o mai mare previzibilitate atât pentru UE, cât și, desigur, pentru uh, partea elvețiană, cetățeni și firme, viața cetățenilor și a firmelor care vor să beneficieze de pe urma acestor acorduri, UE Elveția să fie mai ușoară. Deci salutăm progresele înregistrate și eforturile de a identifica o soluție pentru probleme instituționale care există. Aș vrea să profit de ocazie să vă spun domnule secretar de stat, să felicit uh, Consiliul Federal pentru adoptarea mandatului elvețian. Știu că ați parcurs un proces de consultări în care guvernul a reușit să obțină sprijinul parlamentarilor din al cantoanelor și al partenerilor sociali. În acest context, aș vrea așadar să exprim aprecierea noastră pentru implicarea dumneavoastră personală în acest proces în Elveția și știu că și dumneavoastră și David Sullivan ați uh, depus efortul deosebit împreună. Guvernul a adoptat acest mandat de negociere în decembrie și sperăm că și Uniunea Europeană va reuși să facă același lucru în viitorul apropiat. Am sperat ca negocierile să poată să înceapă cât de curând posibil. Parlamentul va rămâne implicat în aceste discuții UE Elveția în aspecte instituționale. Iată de ce în acest context e important să ținem cont de faptul că orice acord dintre Uniunea Europeană și Elveția va fi supus unui vot în Parlament, iar Parlamentul a adoptat o poziție proactivă în ce privește viitoarele negocieri. Noi considerăm că un nou cadru instituțional al relațiilor dintre UE și Elveția ar trebui să meargă mână în mână cu intensificarea cooperării parlamentare dintre Parlamentul European și adunarea federală elvețiană. Prin urmare, propun ca noul cadru să includă un pilon interparlamentar la care Parlamentul European și Parlamentul Elvețian să participe într-un nou cadru pentru relațiile UE-Elveția și prin aceasta consider că pot să-și aducă o contribuție favorabilă la dezvoltarea acestea. Și înainte de a mă opri cu aceste observații, dacă aveți ocazie eventual să ne spuneți ceva despre referendumul care are loc pe 9 februarie împotriva migrației masive. Și dacă se aprobă, care ar fi implicațiile atât pentru Elveția cât și pentru Uniunea Europeană? aștept uh, contribuția dumneavoastră la discuția privind aspectele instituționale, interinstituționale. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. Acum o să uit pe doamna Gomes de la grupul socialist, coordonatoare pentru politică externă, să intervină timp de două minute. Mulțumesc, domnule secretar de stat. Am apreciat și prezentarea dumneavoastră. Aș vrea totuși să vă rog, deși am ascultat ce a spus despre specificitățile caracterului național elvețian, să vă întreb de ce una dintre chestiunile care rămâne de soluționate negocierile cu privire la acordul instituțional cu UE e chestiunea Curții Europene de Justiție. Elveția nu dorește să o accepte ca instanță de arbitraj. Ați putea să ne explicați de ce? Pentru că, la urma urmelor, nu e o problemă a cetățeanului, o decizie politică a guvernului, a autorităților elvețiene. Un alt lucru, aș vrea să profit de această ocazie. Ați putea să ne explicați care este poziția guvernului dumneavoastră? Cred că guvernul este împotriva referendumului privire la cotele de migranți. Deși trebuie să-l organizeze, referendumul cu privire la aceste continente de migranți, care este prevăzut pentru 9 februarie, în țara mea, în Portugalia, pentru că avem atât de mulți portughezi care lucrează în Elveția, de fapt foarte bine primiți. Dar acum e o consecință a politice austere a troicăi, ca tot mai mulți oameni să ajungă în Elveția sau în alte țări, fără niciun mijloc la dispoziție și în căutarea unui loc de muncă? Așadar, cum se întâmplă lucrurile la dumneavoastră? Cum credeți că veți face față acestui referendum? Ce implicații vor exista dacă ar exista o victorie pentru cei care îl propun? Și ultima întrebare, mi-am notat și ce ați spus în legătură cu rolul Elveției în activelor pentru țările din nordul Africii și am cooperat cu Elveția în acest sens. <clears throat> Am apreciat acest lucru. Dar ce vedem este că Elveția funcționează în continuare ca enorm paradis fiscal pentru multe țări. Portugalia sub egida Troicăi S-a vorbit deja despre două amnistii fiscale, o rușină, după părerea mea. Și aceste amnistii fiscale sunt în beneficiu persoanelor care, de exemplu, nu au plătit impozite și păstrează profiturile la dumneavoastră sau în alte paradisuri fiscale. Și am avut impresia să înțeleg că în 2012, în cadrul unui acord cu Elveția, un acord bilateral, a fost posibil să se identifice acești oameni dar Elveția a stabilit ca numele să rămână secrete. E adevărat? Și asta contribuie la combaterea spălării capitalurilor? Mulțumesc. Acum domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare. Aș avea o întrebare în legătură cu ce ați spus cu privire la unul dintre subiectele foarte delicate pentru OSCE și anume Transnistria. Întrebarea mea va fi foarte directă. Recent, președintele român a declarat public că formatul 5 plus 2 e ineficace și că și-a demonstrat totala inutilitate timp de ani de zile și că trebuie să se renunțe în acestea. Care este reacția dumneavoastră? Cu atât mai mult cu cât recent, ultimele două săptămâni, s-a discutat foarte mult despre ce se întâmplă în Republica Transnistriană, care nu e recunoscută, după cum știți, de către statele membre și deci, în acest context a existat o inițiativă a găgăuzilor care devin actori politici despre care se vorbește, care vor să organizeze un referendum început de februarie. Aveți un răspuns sau trebuie să ne așteptăm ca la sfârșitul președinției dumneavoastră să avem aceeași constatare a eșecului, a status quo-ului în acest dosar? Și vă mulțumesc. Mulțumesc. Sir Robert. Domnule președinte, mulțumesc. Suntem onorați cu prezența noastră un domeniu despre care n-ați vorbit, impactul Elveției asupra operațiunilor financiare în lume. Am citit recent că un ex experteți american nu mai pot să deschidă conturi în Elveția acum din cauza amenințării la statutul fiscal din SUA, care de asemenea natură că nicio bancă elvețiană nu mai vrea să participe la aceste activități, dacă e adevărat. Mă întreb dacă ați putea comenta ramificațiile politice ale membrilor UE și ale altor țări care solicită ca celebrul uh, secret bancar uh, elvețian și toate operațiunile bancare din Elveția să um, sufere modificări uh, din cauza acestor. Îmi dau seama că afectează Liechtenstein, Andorra, insulele din uh, Canalul Mânecii, dar dumneavoastră sunteți oarecum în centrul acestei uh, frății bancare și pe bună dreptate, dar implicațiile pentru restul lumii sau restul lumii care dorește să știe ce se întâmplă prin conturile bancare elvețiene. Acum e, s-a intensificat și dacă ați putea comenta implicațiile, ramificațiile politice pentru țara dumneavoastră. Și sper că am respectat termenul, domnule președinte. Două minute. Da, mulțumesc. Doamna Egergevska. Am pronunțat corect? Aproape corect, da. Curajul e apreciat când îmi pronunțați numele. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentarea, domnule ministru a fost interesantă și utilă și cred că niciodată nu putem sublinia suficient cât de importante, cât de complexe, cât de fructoase sunt relațiile între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană. Și acesta e un lucru, mm, cel puțin în delegația la care am cinsat să participe, o părere generală, acestea fiind spuse, primim aici la Parlamentul European semnale cum că acest sentiment nu e neapărat împărtășit uh, de toți cetățenii elvețieni și în special în contextul libertății de circulație a persoanelor, că e o problemă care devine tot mai controversată. Iată de ce aș dori să profit de prezența dumneavoastră aici ca să vă întreb uh, care sunt uh, ideile și părerile dumneavoastră legate de viitorul referendum, între ghilimele, cu privire la imigrarea în masă, pentru că, evident, uh, mm, face parte din mm, sistemul dumneavoastră constituțional și noi urmărim cu interes și așteptăm să vedem care va fi rezultatul referendumului, rămâne de văzut. E o chestiune internă a poporului elvețian, asta e clar. Cu toate acestea, sunt curioasă care este părerea dumneavoastră? Guvernul federal elvețian? Ce părere are despre referendum și despre alte referendum? Pentru că nu e singurul legat de chestiunea libertății de circulație a persoanelor. Și ați spus, ați referit la chestiunea selectivității și avem oarecum impresia care exista un set de libertăți asigurate de acordurile dintre UE și Confederația Elvețiană legate de libertatea de circulație a capitalurilor, serviciilor și persoanelor. Și oricum toate celelalte libertăți nu sunt spuse sub semnul întrebării, e totul în regulă să circule capitalul și mărfurile, dar nu și oamenii. Asta e senzație și atunci ce facem dacă una dintre libertăți e pusă sub semnul întrebării. Deci care e poziția guvernului? N-ar interesa foarte mult. Mulțumesc. <coughs> Mulțumim, domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar de stat. În uh, introducerea dumneavoastră ați de- descris în uh, cuvinte foarte frumoase care sunt uh, miturile fondatoare ale Elveției și cum funcționează uh, sistemul uh, judiciar în Elveția și cum funcționează legiferarea. Și de aceea uh, luăm la cunoștință mm, ideea referendumului. În același timp, însă, 28 de state membre ale Uniunii Europene își bazează uh, cooperarea uh, pe o politică, pe o construcție complexă și dificilă din punct de vedere politic. Și de aceea noi punem accentul pe faptul că principiile de bază ale colaborării uh, în Europa trebuie să fie acele principii pe care toată lumea le împărtășește, împărtășește dacă dorește să uh, aibă acces la această piață de 500 de milioane de cetățeni. De aceea, Trebuie să înțelegeți că vedem referendumul uh, prevăzut în țara dumneavoastră cu mare respect, pentru că este tradiția țării dumneavoastră, uh, însă negocierea libertăților uh, fundamentale ale cetățenilor um, europeni sau punerea sub semnul întrebării acestor libertăți fundamentale pentru noi este inacceptabilă. De aceea încă un comentariu referitor la ceea ce a spus doamna Gomes. Eu nu cred că oamenii merg în Elveția pentru că Troica a făcut probleme în uh, țările lor. Oamenii merg în Elveția pentru că știu că au perspective extraordinare pentru viitorul lor uh, personal și profesional și cred că Elveția poate să rămână un exemplu pentru asta dacă își menține frontierele deschise și dacă își menține deschiderea pe care a arătat-o până acum față de uh, statele Europei. Mulțumesc! Well, thank you very much. Uh... Vă mulțumim foarte mult. Domnul Campbell Benaman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar de stat, eu fac parte a, uh, din delegație uh, dar uh, sunt uh, și din, în uh, Comisia pentru în Comisia INTA. Există o mare dezbatere în Regatul Unit referitor la controlul imigrației din partea cetățenilor Uniunii Europene. Puteți să ne spuneți ce puteți face în acest moment? Înțeleg că, conform garanțiilor existente bilaterale cu Uniunea Europeană, puteți restricționa uh, imigrația pe termen lung din partea cetățenilor Uniunii Europene și aveți un sistem de restricționare a, a, a numărului din noile zone ale Uniunii Europene. Puteți, putem spune că, de exemplu, este vorba despre România și Bulgaria. Dacă puteți să ne explicați ce puteți face acum în, cu respectarea reglementărilor privind libera circulație și ce va face referendumul, uh, ce va schimba referendumul. Restricțiile vor fi mai uh, stricte sau vor fi ele la fel? Apoi m-ar mai interesa un lucru. În termeni generali, uh, ce, în, în ce proporție sunteți pe piața unică? Este 50%, 60%? Care este participarea dumneavoastră la piața unică și cât v-ați dori să fie această cifră? Vă mulțumesc, spune președintele. Domnule secretar de stat, aveți cuvântul. Um, Madame Gomez, peut-être deux mots sur le rôle de la Doamna Gomez, în ceea ce privește rolul uh, instanței, Niciodată nu am pus sub semnul întrebare în mandatul adoptat de guvernul nostru. Aplicăm dreptul european. Instanța este scurtă, este singura uh, autoritate care dă interpretarea autentică. Asta nu este o, o chestiune contestată. Însă, Există o mare problemă a conștiinței naționale, aceste instanțe, aceste tribunale. Dumneavoastră credeți că e o simplă problemă uh, administrativă, dar în istoria noastră tribunalul este un element fondator. Încă o dată, Vreau să vă vorbesc despre cultura noastră politică, despre metodele noastre care cer ca uh, cetățeanul să controleze structura statală. Nu avem uh, nobilime, singurul nobil pe care am avut au fost austrieci, uh, suntem pur republicani, au plecat acum câteva sute de ani și judecătorii care au venit din partea lor au fost problema pentru noi. Deci simbolistica este foarte importantă aici. Uh, de exemplu, dacă în Portugalia v-ar spune acceptați uh, regele Spaniei ca uh, șef de stat, E o problemă, totuși, chiar dacă teoretic am zice că nu. E o chestiune esențială a conștiinței naționale. Cred că înțelegeți paralela. În ceea ce privește referendumul, și aici răspund doamnei Iegejevska, Poziția guvernului elvețian este foarte clară. Am făcut o campanie intensă în acest sens. Chiar și eu am avut cam 20-24 de intervenții în acest sens. Așa se face politica în Elveția. Nu e pe alese, e un proces decizional și acest proces decizional este cel care ține Țara Unită. Încă o dată, nu avem nimic în comun între noi în Elveția, cu excepția instituțiilor politice. Asta este elementul care ne unește. Uh, în Polonia, Chiar când nu exista pe hartă Polonia, uh, exista o unitate națională naturală. De aceea știm uh, uh, că trebuie făcut un referendum, nu un parlament ca în alte țări. Ce contează este rezultatul și încă o dată elvețienii au votat pe achi de șapte ori și cinci dintre acestea au fost pe libera circulație a persoanelor și au spus da. Nu există multe țări în Uniunea Europeană care să fi efectuat un referendum și care să fi primit un da pe subiectul ăsta așa de dificil. Sentimentul către libera circulație a documentelor suntem partea Europei, avem și noi preocupările care există în Europa și noi uh, considerăm că s-ar putea ca mâine lucrurile să fie mai grele decât în prezent. Uh, această atitudine față de libera circulație a oamenilor există peste tot, nu doar în Elveția. În Elveția doar facem referendum. Uh, unii dintre dumneavoastră Domnul Blagger m a întrebat ce s-ar întâmpla dacă răspunsul ar fi da la propunere, adică restricții. Uh, pentru uh, guvern nu există un plan secundar, un plan B. Noi facem și Parlamentul și Guvernul și sindicatele, asociațiile patronale, toți facem lobby pentru respectarea liberei circulației a oamenilor și pentru uh, păstrarea soluției actuale. Nu uh, suntem împotriva restricțiilor propuse în, aceste, în acest referendum. Uh, noi nu avem o liberă circulație a serviciilor cu Uniunea, avem pentru bunuri și servicii și persoane, dar nu pentru capital și servicii, deci doar bunuri și persoane. A treia întrebare, doamna Gomez, cu privire la paradisul fiscal. Suntem orice, dar nu uh, paradis fiscal. Există un, un impozit fiscal mult mai mare, direct și indirect, decât în restul țărilor, ca și în Statele Unite. Avem un sistem conform căruia statul în Elveția nu se poate servi de informații um, din contul bancar direct, dar avem uh, cea mai mare rată de conformitate fiscală de pe continentul european. Știm în prezent că sistemul acesta poate fi utilizat abuziv și de aceea am făcut reforme. Vă reamintesc că mandatul de negociere a fost gata uh, în Elveția înainte de cel al uh, în Uniune, directiva privind economiile. În ceea ce privește uh, regimurile specifice, am avut ideea de a relua impozitele și apoi de le-a reda în vederea confidențialității, dar și pentru a ne asigura că cei în cauză își plătesc impozitele au avut loc multe acorduri care um, în prezent duc la milioane de euro impozite livrate autorităților naționale, de fapt. Vedeți că uh, lucrurile evoluează către schimbul de informații și vreau să răspund domnului Robert, Sir Robert, în acest sens. Știm foarte bine că lucrurile se schimbă și în Elveția. Suntem gata, suntem deschiși, cooperăm. E adevărat că uh, am făcut-o mai lent, dar acum ne-am alăturat și noi curentului și vrem să ne asigurăm că asta va ajunge într-un uh, uh acolo unde trebuie. Aș menționa, de exemplu, Singapore. Uh, ca exemplu, dacă există uh, un comerț internațional, o tendință internațională în ceea ce privește schimbul uh, de informații, uh, vom face parte din această tendință. Asta ar fi schimbarea radicală în poziția Elveției în ultimul an. În ceea ce privește regimurile fiscale, negocierea codului de conduită și așa mai departe, discuțiile sunt în derulare cu uh, Uniunea și cred că vom găsi soluții mulțumitoare pentru ambele părți. Domnule Preda, ați pus întrebarea referitor la Transnistria. Vă mărturisesc că atunci când am discutat Voiam să avem o președinție pe doi ani, astfel încât aceasta să fie mai durabilă decât cea de un an. Sperăm ca lucrurile să nu fie rapid uitate. Asta se întâmplă sub președinția OSCE. Am numit doi elvețieni, reprezentanți special pentru Balcanii de Vest și Caucazul de Sud și domnul Bogoievici, ambasadorul sârb, va fi uh, reprezentantul special pentru Transnistria. Serbia va conduce alături de noi acest exercițiu pe Transnistria. Formatul 5 plus 2, după părerea mea, nu este deloc pus în, uh, în dubiu. Uh, Rusia n-a recunoscut Transnistria, spre deosebire de ceea ce se întâmplat în conflictul georgian. Așteptam cu toții decizia Ucrainei în ceea ce privește deplasarea limitei acordului de asociere. Dacă Ucraina ar fi făcut un acord diferit, lucrurile ar fi stat altfel. Eu cred că ideea este să continuăm să lucrăm cu rușii, să evităm uh, orice uh, situație care să treacă dincolo de linia de demarcație actuală, dar în ceea ce privește uh, acest, uh, um, acest eforturi, Serbia va face acest lucru sub președinția noastră și anul viitor. Domnule Șoab, m-ați întrebat care ar fi rezultatul pentru guvernul elvețian un singur lucru este important. Guvernul, dar și partidele sunt foarte angajate, implicate, atât și sindicatele pentru respingere. Eu cred că asta oglindește um, poziția față de globalizare. Într-adevăr, această migrație Uh, bazată a muncii uh, este în beneficiul Elveției, însă mai există și celelalte aspecte ale migrației care uh, sunt supuse dezbaterii. Vă amintesc că de mai multe ori Elveția a organizat referendumuri exact pe acest subiect, inclusiv libera circulație. Poziția guvernului elvețian uh, este clară uh, și eu am votat în astfel de referendumuri și sperăm că uh, votul va decurge după cum dorim. Dacă e nu, va trebui să vedem ce facem, dar nu am planificat asta. Domnule Campbell, ne-ați întrebat cum controlăm imigrația de, fa de facto pentru România, Bulgaria uh, și Croația cum se negociază, persoanele uh, vin să lucreze și nu există limite. Avem un sistem uh, de limitare pentru cetățeni din state terțe. Ei sunt ultimii, să spun așa, pe lista priorităților și trebuie să treacă prin proceduri foarte dificile și complicate pentru a demo- pentru a se demonstra că nu exista un candidat similar uh, european, elvețian sau european, care să poată ocupa acest post. Atitudinea populației elvețiene, e bine aici, dacă ne uităm la schimbările directivei referitoare la libera circulație a serviciilor, uh, vedem că diferitele soluții sau soluțiile pe care le avem noi sunt similare cu cele către care se îndreaptă Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că companiile care lucrează în Elveția respectă legile locale, um, salariile minime, standardele și așa mai departe. Iar acest mecanism a fost introdus de către Elveția, au dus la unele iritări din partea statelor vecine, dar uh, Uh, ideea este că noi nu punem sub semnul întrebării libera circulație, însă dacă mergi într-o țară să lucrezi acolo, trebuie să uh, respecti legea și angajatorul tău trebuie să respecte legea, să-ți plătească salariul minim și așa mai departe. Sper că nu am uitat niciuna dintre întrebări. Dacă este cazul, îmi cer scuze, dar dacă nu, cred că am încheiat. Vă mulțumim, uh, spune președintele, mulțumim și colegilor. Să sperăm că vom continua să colaborăm și sunt uh, convins că vom uh, confrunta uh, provocările pe măsură ce vin. Well, colleagues, um, we have the pleasure... Stimați colegi, avem plăcerea și dați-mi voie să urez bun venit excelenței sale Masud Barzani, președintele Guvernului Regional Kurd din Irak. Domnule președinte Barzani, Este o perioadă plină de provocări pentru Irak și vedem în regiunea dumneavoastră un exemplu bun, vedem că există speranță pentru stabilitate și pentru pace în această regiune. Știm uh, că guvernul regional Kurdistan a deschis calea pentru noi relații între guvernul federal al Irakului și o țară vecină importantă precum Turcia. De asemenea, oferiți asistență unui număr din ce în ce mai mare de refugiați sirieni. Vor avea loc alegeri în 2014 și sperăm că se va pune în practică un sistem eficient de distribuție a puterii. Am dorit să aflăm din partea dumneavoastră viziunile, viziunea dumneavoastră referitoare la stabilitatea și pacea din Irak și referitor la reconciliere în beneficiul tuturor uh, irachienilor. Aș dori să informez pe colegi că limba arabă poate fi ascultată pe canalul 25 și aș dori să vă informez că excelența sa uh, va trebui să ne părăsească la 5 fix cel târziu, pentru că are de prins un avion. Excelență, aveți cuvântul. Thank you very much for inviting me to this meeting. And I heard that my speech will be in Arabic, so I will speak in Arabic. Vă mulțumesc. Am înțeles că beneficiez de interpretare, deci voi vorbi în limba arabă. Uh, بداية أود أن أقدم شكر الجزيل إلى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي Aș vrea întâi mai, aș vrea mai întâi să mulțumesc Comisiei pentru Afacerile Externe a Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație fără îndoială, Uniunea Europeană joacă un rol extrem de important și e un mare potențial de cooperare între Uniunea Europeană și guvernul federal și guvernul nostru regional din Irak în toate domeniile și în special în ce privește aspectele economic și comercial. După cum știți, a existat un acord între guvernul irachian federal și Uniunea Europeană. Sperăm că regiunea Kurdistanului din Irak va avea un rol de jucat în cadrul acestui acord pentru a strânge și mai mult legăturile dintre Uniunea Europeană și țara noastră și în special între Parlamentul European și regiunea noastră. Aș vrea să vă informez pe scurt despre situația tragică a poporului kurd. Poporul kurd a suferit din cauza mai multor campanii ostile împotriva poporului kurd în Irak. Am fost victimele armelor chimice, în special femeile și copiii a fost și campania Anfal în 1988. 180.000 de mii de dispăruți din cauza acelei campanii. Am regăsit doar 4.000 de cadavre în gropile comune pe care le-am identificat în sudul Irakului. Continuăm să căutăm uh, trupurile celorlalți dispăruți. În timpul acelei campanii, 5.000 de copii și de femei uh, au fost uciși doar în orașul Halabja, în câteva secunde, uciși de acele arme chimice. În regiunea Kurdistanului am adoptat principiul toleranței și acceptării celuilalt. cu ocazia insurecției poporului din Kurdistan, în 1991 n-am uh, strigat răzbunare și n-am strigat răzbunare nici după anul 2003. Din potrivă, am uh, decis să începem uh, din nou de la zero față de ceilalți și față de noi înșine. Să lăsăm trecutul deoparte și să încercăm să atenuăm suferințele poporului nostru și să mergem înainte. Mulțumită acestei politici de toleranță, regiunea Kurdistanului s-a bucurat de un nivel înalt de securitate și stabilitate. Un mare număr de întreprinderi internaționale din diverse țări au efectuat investiții în Kurdistanul irachian. O să vă dau un simplu exemplu ca să vedeți cât de mult s-a progresat în regiune. Înainte de 2003, venitul era de 500 de dolari pe cap de locuitor, iar acum venitul este de peste 5.000 de dolari pe cap de locuitor. Suntem pe cale să încercăm să instaurăm uh, instituții democratice în regiune și în acest sens avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, de ajutorul dumneavoastră pentru crearea acestor instituții democratice, instituții contemporane, moderne, sănătoase și solide. Avem nevoie de experiența dumneavoastră în acest domeniu. Am dori să fiți solidari cu poporul curd pentru ca el să se bucure de drepturile pe care le are. Am dori <clears throat> să depuneți toate eforturile posibile pentru recunoașterea genocidului comis împotriva poporului curd. Vă solicităm de asemenea să cooperați cu noi pentru a deschide o reprezentanță specială a Uniunii Europene în regiunea noastră. Întrucât delegația europeană pe teritoriul nostru ar putea să ne ajute să strângem legăturile economice și comerciale dintre regiunea noastră și Uniunea Europeană. Avem o altă solicitare. Vă rugăm să sprijiniți procesul politic din Irak în direcția democratizării pentru un regim constituțional și pentru a lupta împotriva terorismului în Irak. Din păcate, terorismul a devenit un fenomen care afectează lumea întreagă și amenință întreaga planetă. Am suferit foarte mult de forma terorismului, dar vom continua să combatem terorismul nu există alternativă, trebuie neapărat să luptăm împotriva terorismului. După cum vă spuneam așadar, am stabilit principiul toleranței și cultura toleranței și a libertății religioase. Femeia așa are de asemenea locul propriu în societate și în instituții. Mulțumită acestei politici și mulțumită securității și stabilității din regiunea noastră a Kurdistanului, primim în prezent 250.000 de refugiați, majoritatea curzi din Siria. Printre acești refugiați se numără și refugiați arabi și creștini. Primim de asemenea 200 de mii dintre confrații noștri arabi care vin din centrul și sudul Irakului care au venit în regiunea noastră ca să găsească refugiu, fugind de terorism și insecuritate din restul uh, Irakului. În regiunea Kurdistanului irachian există și 10.000 de cămine creștine. acestor familii li s-au adăugat 26.000 de alte familii din alte regiuni ale Irakului care au fugit uh, de teroarea care bântuie în celelalte regiuni ale țării. <clears throat> Trebuie să adăugăm la aceste cifre 15.000 de refugiați din regiunea Anbar, unde există o situație extrem de dificilă. Așadar, regiunea noastră a devenit refugiu pentru ceilalți irachieni. Cu toate acestea, atenția dată acestor refugiați pe plan internațional n-a fost la înălțime și refugiații care au venit în Kurdistan nu s-au bucurat de aceleași ajutoare internaționale ca în alte regiuni ale lumii. Nu vrem să facem nicio provocare, vom continua să ne aplicăm politica de toleranță și de pacificare și vom încerca, împreună cu celelalte elemente politice irachiene, să găsim soluții pentru problemele de la noi și să consolidăm instituțiile. Vom continua să respectăm și să aplicăm Constituția. Dar, după cum vă spuneam, avem nevoie de sprijinul și ajutorul dumneavoastră și vă mulțumesc anticipat. Well, we thank you very much. <clears throat> I'm sure that your calls have been... Vă mulțumim foarte mult. Sunt convins că apelurile dumneavoastră au fost auzite. Acum aș dori să îi invit pe colegii mei să vă adreseze întrebări, să facă comentarii, însă am să vă rog să uh, vă limitați intervențiile la un minut și jumătate, pentru că, după cum spuneam, excelența sa va trebui să plece la ora 5 fix. Așadar, doamna Gomes, întâi, un minut și jumătate, vă rog. Very pleased to see you here, Mr. President Barzani. Președ... Stimate domnule președinte Barzani, ne bucurăm să vă vedem uh, alături de noi. Ați fost foarte amabil să mă primiți uh, la dumneavoastră în 2008. Uh, avem uh, un, avem atunci, avem în regiunea dumneavoastră un alt Irak, mai sigur, mai dezvoltat. Și uh, apreciez și rolul uh, regiunii dumneavoastră în menținerea Irakului unit. Am vizitat Alabja, sprijin ceea ce ați spus um, și cred că ar trebui să facem tot ce putem pentru uh, a obține recunoașterea masacrului de la Alabja. Acest lucru a fost reflectat și în raportul meu, dar sunt de acord că trebuie să facem mai mult. Acestea fiind spuse, am și câteva întrebări. Sunt îngrijorată, tulburată de informații pe care le-am primit în ultimele luni, conform cărora, cu respectarea drepturilor omului, Așadar, mă tulbură informații pe care le-am primit, cum că ar exista probleme grave în regiune, în special cu jurnaliști care expun actele de corupție și probleme ce țin uh, de uh, infracțiuni împotriva femeilor. Știu că ați recunoscut uh, acest, ați vorbit despre asta, dar nu s-a făcut foarte mult în acest sens. Și celelalte întrebări țin de asta. Ce părere aveți despre mișcarea Gulan din Turcia și despre despre implicațiile pentru uh, curzi uh, nu numai în Turcia, ci în, în întreaga regiune. Și de asemenea, care este viziunea dumneavoastră referitor la un Irak unit, având în vedere și efectele uh, războiului din Siria și implicațiile pentru Irak, dar nu numai. Vă mulțumesc, spune președintele. Domnul Stevenson urmează acum președintele delegației cu Irakul. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Stimate domnule președinte Barzani, sunteți întotdeauna binevenit aici. Am vizitat Kurdistanul de mai multe ori uh, și de curând am avut și privilegiul să mă întâlnesc cu dumneavoastră în noiembrie. Uh, atunci am vizitat unele din taberele de refugiați uh, pentru refugiații sirieni și cred că trebuie să vă mulțumim și să mulțumim guvernului dumneavoastră regional pentru munca pe care o faceți pentru uh, refugiați. Sute de mii de refugiați vin în regiunea dumneavoastră din restul Irakului, mai ales creștini cărora le-ați acordat foarte mult ajutor. Uh, dar de asemenea sunteți recunoscut la nivel global ca un adăpost uh, pentru refugiați, iar sirienii se bucură de aceste beneficii. Trebuie să facem mai mult, am, auz, am auzit mesajul pe care ne l-ați transmis. De asemenea, sunt de acord cu ceea ce spune doamna Gomez, că trebuie să vă sprijinim în recunoașterea genocidului de la Anfal. Și, de asemenea, consider că trebuie să avem o propunere, o prezență, mă scuzați, a Serviciului European de Acțiune Externă la fața locului. Multe companii investea, investesc în Kurdistan și este important, este esențial să avem o prezență la fața locului. Cu greu reușim să asigurăm o prezență la Bagdad Acestea fiind spuse, nu pot decât să vă spun că vă oferim sprijinul nostru. Vă mulțumim, spune președintele, domnul Pöttering acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte Barzani, aș dori să vă, să-mi exprim respectul față de ceea ce faceți pentru țara dumneavoastră, pentru nordul Irakului, pentru Kurdistan. În urmă cu trei ani am fost la Erbil și am intrat într-o mare biserică catolică și am fost impresionat de modul în care creștinii își pot trăi credința în Erbil, în Kurdistan. Este uh, ceva unic în lumea, lumea musulmană și sper că este un, va servi ca exemplu pentru uh, regiunea dumneavoastră. Fratele dumneavoastră uh, trăiește în Europa, în Berlin și l-am întâlnit acolo. Ce fel de posibilități vedeți Uh, pentru, zona, pentru regiunea dumneavoastră, pentru pace și um, cum credeți că puteți participa la crearea păcii în uh, Siria? Vă adresez aceste întrebări cu un mare respect. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumim pentru cuvintele dumneavoastră. Uh, intervin uh, din aripa liberală a Parlamentului uh, și trebuie să vă spun că respectăm faptul că din, ați făcut din um, Kurdistanul irachian un adăpost pentru refugiați din întreaga regiune. Câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește delimitările, frontierele în interiorul Irakului între uh, Uh, zona kurdă și restul Irakului nu sunt încă uh, clarificate. Care este situația actuală? Acest lucru se va întâmpla în mod pașnic, mai ales din partea guvernului irachian uh, central și apoi în ce măsură vedeți că se va putea ajunge la un acord în Siria? Ce putem face noi la Parlamentul European, în comunitatea europeană pentru acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele domnul Van Norton. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, stimate domnule președinte Barzani. Trei întrebări. În primul rând, cum ați caracteriza situația securității în regiunea curdă a Irakului? Mă gândesc acum la Al-Qaeda și la diferite facțiuni PKK. Apoi, ați putea să ne spuneți ceva despre eventuale dificultăți cu care vă confruntați în uh, producția de petrol și exportul acestuia? Și în al treilea rând, poate o întrebare mai degrabă de ordin general. Ce fel de schimbări prevedeți în uh, geografia politică a, stat, a regiunii dumneavoastră în următorii ani? Prevedeți o regiune curda Irakului mai autonomă, vedeți o relație mai strânsă cu Turcia, vă așteptați la schimbări uh, la Bagdad care ar putea să facă să fiți mai mulțumit? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumesc domnul Demesmacher. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș dori și eu să vă urez un bun venit călduros la Parlamentul European. Bineînțeles că noi respectăm dreptul la autodeterminare a oricărui uh, popor, inclusiv al celui curd. Ne-ați vorbit despre istoria tragică a poporului dumneavoastră și sper că instituțiile dumneavoastră autonome și democratice se bucură de succes. Ați vorbit despre refugiați și ați spus că nu primiți suficient sprijin în acest uh, sens. Am înțeles și ceea ce ați spus despre recunoașterea genocidului, dar am și câteva întrebări referitor la lupta pentru putere globală, regională uh, și în Siria. Guvernul uh, regional Kurdistan a încercat să se apropie de Turcia în ultimii ani, a oferit Turciei stimulente economice între autoritățile centrale din Bagdad au fost forțate să fie împotriva regimului uh, lui Assad. Relațiile dumneavoastră cu Turcia au fost uh, testate, au ajuns la limită. Cum uh, vedeți evoluția regiunii? Și ce, care considerați că sunt efectele conflictului sirian asupra regiunii dumneavoastră? Vă mulțumesc, spune președintele. Domnul Scholz acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru intervenția dumneavoastră. Uh, și noi urmărim uh, situația din Irak și evoluția autonomiei curde și am notat că ați spus că ați reușit să creați o oarecare stabilitate în uh, zona curdă a Irakului. Ceea ce ne face să întrebăm, să ne întrebăm cum poate avea loc o evoluție economică și cum poate ea contribui la dezvoltarea întregului Irak din punct de vedere economic și social. Așadar, cum puneți în legătură succesele dumneavoastră cu realitatea complexă și complicată din uh, restul țării dumneavoastră. Apoi, s-a vorbit despre aspecte de politică globală și politică regională. Se poate, dincolo de granițele țării, ca populația curdă să contribuie în mod activ la stabilizarea situației în alte țări, uh, precum Siria. De exemplu, uh, conducta între regiunea dumneavoastră și Turcia poate a contribui la asta într-un fel sau altul? Vă mulțumesc încă trei persoane, domnul Peterle, apoi domnul Tanak și apoi domnul Kellam. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. De fapt, o să Repet întrebarea, mă interesează care este viziunea dumneavoastră cu privire la o soluție mai cuprinzătoare a problemei curde eh, din regiune. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Tanăc. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit în numele grupului ECR. Am admirat întotdeauna democrația seculară prosperă, stabilă pe care o edificați în nodul Irakului, care diferă atât de mult de sudul arab eh, plin de tulburări Um, vă sprijin ideea de a se recunoaște genocidul comis de regimul uh, irachian Saddam Hussein. Aș vrea de asemenea să vă mulțumesc pentru protecția pe care guvernul nostru a acordat-o comunității creștine din Siria, care adesea trebuie să se refugieze. Am o întrebare legată de situația cu referendumul din Kirkuk. Știu că e o chestiune foarte delicată, dar uh, se discută de ceva timp și, de asemenea, poziția noastră cu privire la relațiile îmbunătățite cu Turcia, mai ales după deschiderea unei uh, conducte de petrol. Aș vrea să vă felicit pentru această nouă conductă și faptul că asta pare să ducă la relații mai bune cu Ankara. Dacă puteți comenta în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tanek. Acum domnul Kellem. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă urez și eu, ca și colegii, un călduros bun venit. Vreau să vă spun că meritați acest bun venit pentru că guvernul dumneavoastră a demonstrat faptul că lucrurile pot să se realizeze, să rezolve probleme în mod constructiv. Întrebarea mea, ce atitudine aveți față de următoarele alegeri parlamentare din Irak? Veți participa ce perspective are un viitor guvern și apoi dacă puteți să ne precizați ce fel de ajutor ar fi necesar în primul rând și în al treilea rând conducta aceea de petrol despre care s-a vorbit. Vă așteptați să ajungeți la uh, um, un acord cu guvernul de la Bagdad uh, cu privire la petrol? Pe viitor, cum vedeți când să participați la activitatea de export. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, cu adevărat, ultimul coleg care va pune o întrebare, domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Este o cinste și o plăcere să vă întâlnesc din nou. Am avut ocazia să vă întâlnesc și în trecut. Mă bucur foarte mult. M-am bucurat să vă întâlnesc și în Kurdistan, când am vizitat acea parte a țării, în calitate de creștin și protestant. Prosperitatea și bunăstarea minorității creștine din zona dumneavoastră, toate comunitățile creștine din Irak. ce intenție aveți să integrați această minoritate creștină? Pentru că am auzit relatări conform cărora creștinii se mută înspre vest, ceea ce înseamnă că am putea să asistăm la un, sau să existe un uh, Irak lipsit de creștini în viitor, ceea ce ar da bună stării țării. Cum integrați așadar minoritatea creștină, bisericile din Kurdistan? Pentru că am auzit relatări care sunt îngrijorătoare. Președintele, mulțumesc. Aveți acum o întreagă listă de întrebări din partea colegilor care reflectă interesul deosebit și aprecierea noastră pentru tot ce faceți dumneavoastră în zona din care veniți și acum vă rog să răspundeți și să nu uitați că trebuie să prindeți și avionul. Mulțumesc! شكرا جزيلا على ما تفضلتم به من توجيه În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări. O să încerc să formulez un răspuns. În primul rând la întrebarea doamnei Gomez. Vrem să fondăm instituții. Deja am început acest proces, instituții care să ajute la păstrarea libertăților publice. Căci fiecare cetățean din provincia Kurdistan este liber să facă alegerea pe care o dorește, să aleagă uh, cultul care dorește să-i se alăture, libertatea culturală și așa mai departe. Sigur că există amenințări Există delicte, infracțiuni pe care le condamnăm ferm, însă genul acesta de debordări afectează pe toți cei implicați în mod regulat. Încercăm să luptăm împotriva acestor uh, infracțiuni, împotriva acestor acte. Instanțele sunt, bineînțeles, sesizate și toți cei care sunt uh, condamnați pentru genul acesta de fapte vor fi judecați și vor fi condamnați cum se cuvine. Ați pus mai multe întrebări care uh, poate, zic eu, uh, pot primi un răspuns uh, comun și o să încep să le, o să încerc să le grupez ca să pot acoperi cât mai multe. Uh, situația din Siria acum este o situație care ne preocupă pe noi toți. Preocupă Irakul în general și provincia noastră în mod special. Tot ceea ce se întâmplă în Siria are impact și încă un impact direct asupra țării noastre. Uh, după șase ani de stabilitate, pe 26 septembrie la Erbil am văzut cu toții atentatul acela terorist și uh, autorii atentatului respectiv veneau din Siria. Ne temem pentru securitatea din țara noastră. Întrebarea ar fi atunci, ce alternativă ne rămâne. Există mai multe organizații, mici grupări teroriste care între timp au luat naștere și care sunt extrem de active în Siria. Daesh, care uh, este statul islamic în uh, Iran și în uh, Levant și toate celelalte mici grupări legate de Al-Qaeda mici grupări, organizații teroriste care sunt o amenințare pentru provincia noastră în ansamblul său. De aceea trebuie să fim foarte prudenți și în niciun caz nu trebuie să uh, le dăm șansa să uh, ia puterea în Siria. Nu putem uh, accepta, nici noi accepta toate aceste masacre împotriva populației civile, împotriva inocenților și de aceea așteptăm uh, conferința Geneva 2, fiindcă asta va fi ocazia pentru poporul sirian de a-și decide propriul său destin. Deși personal eu nu pot să zic că sunt excesiv de optimist în acest caz. N-am niște acceptări, niște așteptări prea mari în ceea ce privește Geneva Geneva 2. Uh, o să facem toate eforturile posibile în ceea ce privește asistența umanitară pentru frații noștri siriani. Este, este datoria noastră uh, umanitară și de arabi. În ceea ce privește legătura, raportul dintre Irak și Siria, cum am spus, această temere este resimțită la nivelul fiecărui cetățean irachian, și anume care va fi alternativa. Uh, nu e ușor să spui că forțele democratice sau armata liberă a Siriei vor reprezenta alternativa la uh, puterea actuală organizațiile teroriste sunt uh, cele care sunt acum cât de cât controlează situația și uh, noi trebuie să ne asigurăm că în niciun caz nu vor fi autorizate organizații legate de Al-Qaeda uh, să fie active la frontieră, la frontierele noastre, fiindcă amenințările la adresa provinciei noastre vor fi, în acest caz, directe. Situația este una extrem de complexă și tot ce putem spune este că uh, ne dorim ca poporul sirian să-și hotărească singur destinul în afara sau lipsit de orice influență din partea acestor grupări teroriste. A fost pusă întrebarea în ceea ce privește trasarea frontierelor în interiorul Irakului pentru provincia noastră. Care este părerea guvernului central? Articolul 142 din Constituție prevede că Trebuie să se reglementeze situația în regiunile Machircuc și alte regiuni unde au avut loc modificări demografice. Și de asemenea trebuie să se facă un recensământ exact, după care să se organizeze un referendum. În momentul în care a avut loc acordul uh, referitor la dispozițiile acestui articol, uh, nu exista nicio îndoială în ceea ce privește viitorul Kirkukului. Identitatea este curdă, este un oraș irachian unde uh, principala etnie este cea curdă. Acest uh, articol n-a fost pus prea repede în aplicare, dar după părerea mea, alternative nu există. N-am spus că această provincie, acest oraș trebuie să adere. Noi lăsăm alegere liberă locuitorilor și ce așteptăm de la dumneavoastră este să cereți aplicarea articolului 140 din Constituție, articol care dă posibilitatea cetățenilor, locuitorilor din această zonă, um, care le dă dreptul la autodeterminare. Mi-ați cerut să descriu apoi uh, situația în ceea ce privește securitatea în Kurdistan, prezența Al-Qaeda, PKK. Ați vorbit despre petrol, despre exporturile de petrol și așa mai departe. Ce pot eu să vă spun despre securitate? în Kurdistan. Nu putem spune niciodată că aceasta este asigurată în raport de 100%, asta nu se întâmplă nicăieri. dar uh, teroriștii nu își pot stabili o bază în Kurdistan. Poate se pot uh, infiltra în alte regiuni, cum ar fi Mosul sau Kirkuk sau într-un alt oraș, dar să aibă o bază permanentă în Kurdistan este un lucru practic imposibil. Sigur că există infiltrări, pot să existe intrări pe teritoriul nostru, s-a întâmplat pe 29 iulie, asta nu avem cum controla, dar nu e vorba de o bază teroristă. În comparație cu alte provincii din Irak și chiar și din țările limitrofe, putem spune, fără riscul de a exagera, că situația în Kurdistan este bună, rezistăm, există zeci sau chiar sute de companii străine care sunt active la noi și asta este o dovadă palpabilă a afirmațiilor mele. E o dovadă că ce spun eu este adevărat și că există stabilitate și securitate în Kurdistan. Al-Qaeda nu este prezentă cu bază permanentă la noi. Sigur, se poate infiltra, cum am spus, dar ca bază permanentă nu. PKK-ul este prezent în zona de frontieră și vom face tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că Partidul Lucrătorilor Curs poate să ajungă la încheierea unui acord cu guvernul turc procesul uh, politic uh, se mai uh, oprește din când în când, dar deocamdată rămâne pe șine, continuă și nu precupețim niciun efort pentru a contribui la succesul acestui proces. Apoi, în ceea ce privește petrolul și exporturile petroliere, Constituția irachiană ne autorizează să exportăm petrolul. Dispozițiile sau prevederile din Constituția noastră spun că um, gazul și petrolul sunt proprietatea poporului irachian. Aici nu există niciun dubiu. Și se mai spune acolo că diverse provincii, printre care și uh, Kurdistanul, dacă petrolul se găsește în subsolul provinciilor respective, atunci aceste provincii au dreptul să administreze câmpurile petroliere uh, împreună cu guvernul iranian. Și Există, avem o lege, o lege care a fost uh, semnată, am semnat-o chiar eu și primul ministru în 2007, lege care are o anexă unde se prevede că dacă legea nu uh, va fi votată, guvernul central și provincia Kurdistan au dreptul să încheie contracte cu companiile petroliere până în momentul în care legea va fi adoptată. În momentul de față, deocamdată, noi respectăm uh, dispozițiile și prevederile constituționale și acest lucru este o garanție pentru noi toți. Uh, a fost construit un oleoduct uh, spre Turcia și o delegație condusă de primul ministru s-a deplasat la Bagdad pentru a discuta acest subiect și discuțiile vor continua până când se va ajunge la un acord fără, fără îndoială că tot ceea ce facem, toate actele se înscriu în prevederile constituționale. Constituția este întotdeauna respectată în acest sens, dar sigur nu vom renunța la drepturile constituționale. Acum, uh, se va modifica geografia regiunii, situația, delimitările în regiune în urma ceea ce se întâmplă? putem spune în ceea ce privește viitorul, să zicem în următorii 20 de ani, că orice se poate schimba, lucrurile se pot schimba. Cum? Nu pot să spun exact de când, bazându-mă pe situația actuală. În ceea ce privește situația provinciei noastre. Doamnelor și domnilor, Kurdistanul este o națiune care are aceleași drepturi ca toate celelalte națiuni, ca celelalte popoare cu care coabităm în regiune. Nu ne dorim să avem nici mai mult, nici mai puțin decât sau ceilalți din regiune. a avut loc o divizionare, o partiționare fără referendum. N-am întrebat uh, poporul curd dacă dorește să fie independent sub un nume sau altul. Așa stau lucrurile. Trebuie să recunoaștem chiar dacă realitatea este una crudă, dură, uh, care nu va dura la nesfârșit. Poporul curd are dreptul la independența sa, dar asta nu se va obține pe calea violenței, ci pe calea păcii, a dialogului, Uh, și a concilierii. Va fi nevoie de cât timp va fi nevoie pentru asta, pentru că nu avem cum să ne dorim ca situația să fie rezolvată pe calea armelor, prin violență. Însă, vorbim aici de un drept legitim și acest drept va fi respectat. Și așa cum am spus, um, noi vom apăra acest drept, dar în mod democratic și, democratic și pacifist. în ceea ce privește atentatele de la Bagdad. Dați-mi voie să vă spun că situația în diferitele regiuni din Irak este foarte dificilă. Terorismul este intensificat, s-a activat foarte mult, se vede aceasta destul de ușor. În ceea ce privește eforturile de combatere a terorismului. Nu suntem deloc în dezacord cu Bagdadul. În acest domeniu cooperăm cu Bagdadul și așteptăm următoarele alegeri care vor avea loc pe 30 aprilie, alegerile de pe 30 aprilie și sperăm că aceste alegeri uh, vor schimba lucrurile în Irak și că vom putea atunci să rezolvăm problemele economice, sociale și politice în regiunea noastră a Kurdistanului nu vom uh, precupeți eforturile pentru rezolvarea problemelor. Guvernul nostru autonom uh, se apropie de Turcia din motive economice. E adevărat acest lucru. E adevărat că uh, aspectele economice ne stimulează în relația cu Turcia. Relațiile cu Turcia însă nu sunt încheiate în detrimentul cuiva. Aceste relații consolidate cu Turcia, după părerea noastră, vor crește stabilitatea în regiune. Până la urmă, e o idee bună să consolidezi relațiile dintre Kurdistan și Turcia și acest lucru, evident, nu va face decât să susțină, să stimuleze pacea. Cred, dacă nu mă înșel, ați mai pus o altă întrebare cu privire la Siria, dar cred că am răspuns. Am răspuns în cadrul uh, intervenției pe întrebarea anterioară, aș zice. Ne-ați întrebat cum putem uh, contribui la rezolvarea problemelor de securitate în alte regiuni din Irak. Încă de la început, noi am sprijinit guvernul central irachian în lupta sa împotriva terorismului și de mai multe ori am spus că regiunea noastră este deschisă să uh, participe la, la acțiuni împotriva teroriștilor în vestul Irakului provincia Mosul, de exemplu, aproape de granița cu Siria. După părerea mea, însă, problemele nu vor fi rezolvate exclusiv prin violență, prin forță. Trebuie să existe și o soluție economică, socială, politică. Trebuie să aibă loc o, o reformă națională și noi am făcut acest lucru în regiunea noastră autonomă. Noi, curții, suntem gata să ajutăm Bagdadul în eforturile sale de combatere a terorismului și vom face asta cu tot ce avem la dispoziție. cum vor putea curzii să joace un rol în regiune, în situația cu Iranul, în situația cu Siria, cu Turcia, ne dorim ca aceste frontiere, frontierele eh, cu aceste țări să devină ca frontierele pe care le aveți aici în Europa, între Belgia și Franța, de exemplu. Și asta nu doar pentru binele poporului curd, ci pentru binele tuturor oamenilor din regiune. De fapt, chiar cred că ar trebui să facem asta, să urmăm exemplul european, să eliminăm frontierele. Cred că toate țările ar trebui să încerce să se inspire din acest model european. Nu e deloc bine ca țările din regiune să uh, continue această politică de izolare, de ostracizare a celorlalți, de a de a face eforturi pentru a uh, bloca persoanele care încearcă să circule dintr-o țară în alta. Da, nu cred că vom putea schimba, modifica frontierele pe calea armată. Da, trecutul e trecut și uh, lucrurile evoluează, nu putem să ne blocăm în trecut. În momentul de față există o cooperare constantă între uh, curzii din toate țările, între curzii din diferite țări, dar și între curs și celelalte țări. Genul acesta de dialog cultural trebuie întotdeauna încurajat. Și în ceea ce privește perspectiva mea Uh, ce cred eu cu privire la uh, soluționarea problemei curde în uh, întreaga regiune, per ansamblu. Soluția, după părerea mea, este dreptul la autodeterminare, dreptul curzilor la un stat, dreptul acesta care trebuie însă dobândit nu pe calea armelor, nu prin violență, ci prin intermediul unui dialog. Și cred că uh, viitorul va dovedi că am dreptate. Și, uh, de asemenea, în viitor această dorință a mea va prinde contur. Existau țări în trecut care nici măcar nu voiau să vorbească, nici măcar nu voiau să audă acest termen, acest cuvânt Kurdistan. Și faptul că curzii au drepturile pe care le au sau și le doresc, asta nu dăunează dreptului celorlalți. Nici vorbă. Dar să nu găsim o soluție la problema Kurdistanului nu are cum uh, să fie în avantajul uh, curzilor sau a țărilor în care aceștia se găsesc în prezent. Mi-ați pus o întrebare referitoare la poziția mea față de viitoarele alegeri. Alegerile, cum am spus, vor avea loc pe 30 aprilie alegeri la care, fără îndoială, curzii vor participa. De altfel, uh, am prezentat Comisiei Electorale Independente lista candidaților noștri și uh, rezultatele sunt cele care până la urmă vor modifica peisajul politic în regiune. Așteptăm aceste alegeri și rămâne de văzut care vor fi rezultatele. Evident, se vor încheia alianțe electorale, dar totul poate să se schimbe după, pot să fie încheiate noi alianțe în perioada postelectorală. În ceea ce privește acordul referitor la exportul de petrol, v-am spus că am avut o, avem o delegație care a mers la Bagdad și există uh, un dialog permanent între Bagdad și Erbil pentru a ajunge la o soluție satisfăcătoare pentru toți. Sigur că dăm dovadă de flexibilitate, dar nu vrem să cedăm nimic din dreptul nostru constituțional de a ne bucura de bogăția petrolieră a țării noastre. În ceea ce privește frații noștri creștini din Kurdistan, existau 10.000 de familii creștine în Kurdistan și în trecut acum avem 26.000 de astfel de familii. Nu sunt pentru um, părăsirea Irakului de către aceste familii ca să se stabilească în Occident. Irak au dreptul la țara lor, sunt la ei acasă acolo, în Kurdistan. Le-am pus la dispoziție toate resursele necesare pentru a-și duce viața, au um, libertatea totală de care au nevoie. Puteți uh, trimite și o misiune uh, de constatare a faptelor acolo dacă doriți. Și Vă mai pot spune că în Kurdistan noi vom oferi sprijinul necesar creștinilor pentru ca uh, aceștia să rămână acolo, așteptând sigur ca lucrurile să se îmbunătățească și în restul Irakului. Dacă doresc să rămână în Kurdistan și după aceea, sunt bineveniți să o facă și noi le cerem să nu își părăsească țara, să nu emigreze, să rămână aici și cred că ar fi bine ca și dumneavoastră să îi încurajați în aceeași direcție, să rămână în Irak. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările pe care ni le-ați pus. Poate că am uitat vreuna sau două, în acest caz îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. President Barzani, thank you very much. Um... Domnule președinte Barzani, vă mulțumim foarte mult. După cum spuneam, mesajul dumneavoastră a fost auzit. Nu putem decât să vă urăm succes în activitățile dumneavoastră cât se poate de complexe. Yes, perfect. Colleagues, let's uh, move Stimați colegi, să continuăm. Următorul punct pe ordinea noastră de zi este raportul din proprie inițiativă, politica externă a UE într-o lume diferențelor culturale și religioase. Raportoare este colega noastră Marieta Gianacu, care este prezentă și căreia îi dau cuvântul. Aveți cuvântul, Marieta. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este un raport din uh, proprie inițiativă și reprezintă ideile celor care urmăresc acest subiect de decenii, și anume activitatea uh, actorilor culturali și religioși și a, um, contribuțiile lor uh, la semnarea unor acorduri între state. Este vorba de diferite subiecte uh, între diferite care sunt de discutat între diferite state Însă, în principiu, este vorba de actorii uh, politici și religioși. De exemplu, uh, când există agresivitate de anumite părți. Politica Uniunii Europene, în ciuda eforturilor uh, Uniunii Europene, este vorba de eforturi externe, inclusiv ale doamnei Ashton, e bine, toate acestea nu au dus la o politică unitară, nici pe subiecte asupra cărora, în general, uh, valori, suntem de acord cu privire la valorile statelor membre. În acest raport mă refer la, și la principiile politice principiile politice externe ale Uniunii Europene, teoretic, pentru că în practică lucrurile uneori sunt foarte diferite. Și în ceea ce privește rolul Uniunii Europene în cadrul ONU și al Consiliului de Securitate al ONU. Aici, pe baza coeziunii, a respectului și a solidarității uh, se stabilesc principiile generale. Care este atitudinea față de state terțe? Domnule președinte, există un domeniu aici pe care îl abordez în raportul meu prin amendamente. Este vorba, de fapt, de dialogul cu state terțe la un nivel intercultural și interreligios. Voi vorbi despre formarea personalului Serviciului European de Acțiune Externă referitoare la uh, dialogul intercultural și interreligios, participarea acestui serviciu la diferite programe, cum ar fi programul Analind, dar este vorba și de alte inițiative cu caracter intercultural, interreligios. Este vorba de optimizarea forței Uniunii Europene în acest sens și este vorba și de utilizarea cât mai optimă și a rețelelor sociale. Domnule președinte, În urmă cu ceva timp, în cartea Clash of Civilizations, uh, autorul a abordat o serie întreagă de argumente și cred că acțiunile noastre din ziua de astăzi ar trebui să ia în considerare aceste lucruri. În urmă cu câțiva ani, când uh, eram la școală, uneori nici nu știam ce religie au uh, oamenii în diferite țări africane. Eu trebuie chiar să recunosc că nu cunoșteam impactul islamului în statele africane, de exemplu. Însă, ce putem vedea acum, și anume, faptul că cultura și religia sunt folosite pentru acest scop. Cultura nu se schimbă, cultura este văzută ca o dogmă care ar fi imobilă, dar noi știm foarte bine că cultura, civilizația este ceva care se dezvoltă în continuu. Același lucru este valabil și, cu, și pentru religie. Deci există anumite lucruri care sunt prezentate ca fiind dogmatice, și care, au care ar fi fost uh, stabilite de foarte mult timp și um, nu ar putea să se schimbe. Și cum uh, nu se pot schimba, nu ar trebui să existe toleranță sau dialog, nu, poate, nu ar putea avea loc uh, o apropiere între diferite părți. Este o viziune foarte negativă pentru uh, popoarele ai căror uh, conducători uh, se conduc după astfel de principii. Este ceea ce vedem, de exemplu, este ceea ce vedem și în uh, modul în care sunt tratate femeile. Statutul femei nu are nimic de a face cu statutul de, a, de ființă umană în unele dintre aceste țări, în unele societăți. Există țări care sunt democratice din punct de vedere al regimului dar există comunități în unele dintre aceste țări care nu respectă demnitatea umană și sistemele care cer asta. Trebuie, deci, să considerăm că sistemele care oferă libertate popoarelor perme, permit popoarelor să pună bazele păcii și democrației și asta este în interesul Uniunii Europene și în interesul cetățenilor săi. Este important să ținem la acest principiu și la ultimele evoluții, cum ar fi primăvara arabă, vedem că demnitatea umană, oamenii și drepturile lor au fost afectate. Însă nu putem să pornim de la premisa că numai în Europa sau numai în Occident oamenii sunt făcuți pentru democrație, pentru că și astfel de lucruri putem să auzim uneori. Sunt persoane care spun că situația culturală și religioasă este de așa fel în anumite țări încât uh, nu poate exista democrație. Din potrivă, unele dintre aceste revolte ne uh, dovedesc exact contrariul. Și toate acestea sunt în legătură și cu societatea comunicării, societatea cunoașterii, care, din punctul meu de vedere, este o mare revoluție actuală, deoarece oferă noi posibilități oamenilor, popoarelor, care nu ar fi putut altfel să știe nimic din ce se întâmplă dincolo de granițele uh, orașelor, uh, țărilor lor. Iată, internetul, societatea informației, comunicarea sunt lucruri într-adevăr revoluționare, chiar dacă uneori sunt folosite în scopuri mai puțin nobile. Însă aici subliniem uh, utilizarea lor pentru obiective dezirabile. Protecția minorităților, consolidarea acestor comunități și a drepturilor lor de a se exprima liber este un mod de a depăși uh, faptul că unii consideră că diferențele culturale și religioase împiedică dialogul. Drept urmare, Uniunea Europeană trebuie să ratifice și să aplice Convenția UNESCO referitoare la diferențele culturale. Și, de asemenea, trebuie să subliniem importanța diplomației culturale. Politica externă, așa cum o cunoșteam în urmă cu câțiva ani s-a modificat. Bineînțeles, există interese financiare, dar există și alte proceduri, alți parametri care ne pot permite să mergem în această direcție, astfel încât uh, să transformăm relații, relațiile noastre, uh, să facem ca relațiile noastre cu alte popoare să devină mai substanțiale la Națiunile Unite, în Consiliul de Securitate al ONU. Este clar că nu este luată în considerare această pluralitate. Mai multe state se pun de acord și încearcă să stabilească căi de comunicare cu celelalte țări ale Națiunilor Unite pentru a găsi soluții care să depășească diferențele religioase și culturale. Însă există totuși tensiuni, obstacole. Și acestea constau în faptul că anumite țări se opun unor acorduri între alte țări din motive strategice și nu pentru că ar apăra valori diferite. Și apoi, atât în Europa cât și în alte state, de multe ori se spune ce putem să facem. Există diferențe, diferențe culturale și nu putem face nimic în acest sens. De multe ori se folosește asta ca o scuză. Spunem nu putem face nimic uh, împotriva faptului că există femei care sunt ucise în anumite țări. sau că există persoane care, sau femei care trăiesc în condiții de viață mai rele decât uh, unele animale. Uniunea Europeană poate și trebuie să acționeze. Ne aflăm în fața unei provocări legată tocmai de această instrumentalizare a religiei. Există, bineînțeles, pericolul uh, terorismului, însă unul dintre marele, marile pericole din ziua de astăzi este exact această uh, propagare a ideilor bazate pe intoleranță și mm, acestea se spune că ar fi bazate pe uh, precepte religioase. Poate că ar trebui să începem cu state mai moderate, care nu au o abordare atât de radicală state care au o abordare a islamului, de exemplu, care să fie mai puțin exclusiv. Să începem cu asta pentru a încerca să excludem interpretările religioase ale anumitor um, fapte, fapte științifice. Deci să nu explicăm uh, explicațiile religioase anumitor fapte științifice. Deci pentru a avea o politică externă coerentă la nivelul Uniunii Europene, trebuie și noi să fim exemplari. Trebuie să eliminăm legile care contrazic aceste principii pe care le-am enunțat și uh, trebuie să asigurăm libera exprimare, libertatea presei, libertatea, uh, liberul acces la mass media și trebuie ca Uniunea Europeană sau unii dintre reprezentanții săi să înceteze să considere că politicile care merg împotriva drepturilor omului sunt uh, politici care au fost aici dintotdeauna, se bazează pe uh, tradiții și pe care nu le putem combate. Trebuie să luptăm pentru ceea ce credem. Um, first I have to... Mai întâi. O să invit pe raportorii din umbră. Doamna Lupceva. Благодаря, господин председател. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba bulgară. Acest uh, raport începe să reflecte principiile cheie ale politicii externe ale Uniunii Europene în contextul diferențelor culturale și religioase, diverse popoare și națiuni. Cred că lucrurile pe care tocmai ni le-a prezentat doamna Giannacu ne prezintă foarte bine poziția autoare în legătură cu acest subiect. Raportul se ocupă de documentele cheie care stabilesc atitudinea față de diferențe și diversitate, care sunt principii cheie pentru buna funcționare a Uniunii Europene. E foarte important să știm cum sunt puse ele în aplicare, pentru că apără valorile umane. Cu toate acestea, în raport nu ar trebui să cerem o nouă ordine internațională. Ar trebui mai degrabă să ne concentrăm pe respectarea legislației, toleranța față de grupurile minoritare, acestea fiind temelia unei bune cooperări ar trebui să combatem discriminarea și orice alte elemente care sunt contraproductive. și diferite de valorile fundamentale. Aș vrea să vă spun că, desigur, că există diverse tradiții culturale în diverse țări, dar e important să se adopte o atitudine democratică astfel încât să avem o atitudine favorabilă pentru statele terțe care înclină să fie diferite. Din păcate, asistăm la un comportament diferit, uneori bazat pe diferențe religioase sau culturale, ceea ce este contrariul a ceea ce am acceptat în Uniunea Europeană. Vedem că lucrurile pot fi extrem de dificile și trebuie să ne concentrăm pe atitudinile fundamentaliste care nu pot fi acceptate de către Uniunea Europeană. Aș vrea să se insiste mai mult pe rolul și impactul culturii și religiei asupra procesului decizional pe plan politic. Vedem că acestea sunt provocări pentru politica noastră externă și dacă depunem eforturi în această direcție, în procesul respectiv, probabil că putem avea mai mare reușită. Vedem acest lucru pretutindeni în lume. Diferențele există, așadar Uniunea Europeană n-ar trebui să-și exporte valorile, ci mai degrabă să creeze un context favorabil pentru relații tolerante cu toți partenerii și cu statele terțe. Considerăm că prin amendamentele pe care le depunem vom contribui la calitatea raportului, astfel încât să corespundă cu politica externă a Uniunii Europene și să fie parte integrantă a atitudinii noastre. Mulțumesc. Următor vorbitor. Acesta nu e un raport legat de ciocnirea civilizațiilor, ci politica externă a Uniunii Europene într-o lume multiculturală și diversă. Din acest motiv considerăm că acest raport este într-adevăr delicat. Avem nevoie de o abordare cu adevărat echilibrată, pentru că altfel riscă ca alții să considere că îi privim uh, cu superioritate și judecăm diferențele religioase și culturale. Din acest motiv, cred că trebuie să evităm în acest raport un amendament radical. Nu e vorba de a lupta împotriva fundamentalismului, nu acesta e rațiunea de existență a raportului, ci promovarea toleranței, care este una dintre principalele valori a Uniunii Europene și să exportăm această toleranță, pentru că trebuie să acceptăm că această lume diversă înseamnă culturi diferite, religii diferite, mentalități diferite. Cred că nu trebuie să se identifice anumite religii ca fiind o amenințare. Din acest motiv am vorbit înainte despre fundamentalism și consider că obiectivul raportului este să demonstreze rolul principal al politicii noastre externe ca fiind acela de promovare a toleranței în interiorul cooperării internaționale. Din punct de vedere legal, trebuie să discutăm multe lucruri în contextul Convenției ONU. Am vorbit despre relația cu țări terțe. Multe dintre aceste țări Uh, sunt parte la Convenția Generală la ONU, au semnat multe și Convenția specifică referitoare la drepturile civile. Și acest capitol trebuie să fie îmbunătățit. <clears throat> Din acest motiv, considerăm că Uniunea Europeană trebuie să aibă o atitudine deschisă, tolerantă în contextul politicii de cooperare. Cu siguranță că avem multe amendamente, dar fac un apel la colegă să aibă în acest raport uh, o abordare cu adevărat echilibrată, pentru că putem uh, strâni multe discuții despre superioritatea noastră, dar acest raport se referă, de fapt, la credibilitatea noastră. Într-adevăr, spune președintele, mulțumesc, domnul Peterle acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult uh, să văd uh, acest raport al uh, colegei Genacu, faptul că s-a decis să scriu un raport pe acest subiect atât de important care merită atenția noastră sporită. M-am implicat în munca pe teren în Africa Centrală și în Asia și îmi dau seama cât de delicat e acest subiect. Da? Și în aceste țări am văzut cât de bine e primită atitudinea europeană față de diferențe religioase. Am avut diverse întâlniri al acestei comisii și nu considerăm că discutăm uh, lucruri legate de violență, e vorba de libertatea de credință, unele atacuri împotriva unor grupuri religioase care ar trebui să fie o parte a identității externe, a politicii externe. Religia nu trebuie tratată în mod ideologic ca în trecut, ci ca element, uh, ca parte integrantă a identității individului pe plan social și istoric. Sprijin întru totul poziția domnului raportor în a sprijini o politică coerentă și unitară. Într-o lume multiculturală, dialogul multicultural și multireligios nu trebuie doar să reacționăm la problemele care apar, ci să avem și unele măsuri eh, strategice. În încheiere, eh, vreau să spun că ar trebui să <clears throat> evităm uh, anumite calificări pripite cu privire la religie. Unele sunt uh, mânate de interese politice, în esență nu sunt în interesul grupurilor etichetate ca fiind fundamentaliste sau chiar teroriste. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, now, Mrs. Yanaku, if you want to. Mulțumesc, doamna Ianacu, Gianacu, dacă doriți să reacționați la intervenții domnule președinte. Acest raport nu încearcă să se ascundă după deget. În primul rând, nu e vorba de nicio trimitere la alte religii. Nu e nicio trimitere condescendentă cu privire la alte religii. E vorba de dialog între culturi și religii, dar nu putem uh, ascunde faptul că unele religii au fost utilizate și în alte scopuri. Și Uniunea Europeană se lovește adesea de un zid al necomunicării. O să-mi spuneți că fiecare are punctul de vedere și poate să facă ce dorește. Bun, dar atunci nu trebuie să mai pretindem ca Uniunea Europeană că apărăm drepturile omului. În cadrul acordului cu Canada, timp de luni în șir, am discutat despre clauza referitoare la drepturile omului și reprezentanții canadieni ne-au spus că în Canada drepturile omului sunt mai bine apărate decât în Europa. Iată de ce nu doresc să se includă astfel de clauze în acord. Eu trebuie să vă spun că nu sunt deloc de acord. Nu putem nega existența fundamentalismului. Dacă vrem să pretindem că n-ar exista, atunci acest raport nu mai are rațiune de a exista. De ce să avem un raport dacă toate sunt bune și frumoase? De ce să avem un raport dacă toate religiile cooperează între ele și garantează respectarea drepturilor omului? Nu e adevărat, nu e deloc adevărat, domnule președinte, și eu nu vreau să scriu un raport care să nu spună adevărul. Mi-aduc foarte bine aminte în anii 80 când participam la un moment dat la întâlnirile ACP și au fost reprezentanți din unele țări africane care au venit. Erau trei ministre și un ministru. Femeile fuseseră desemnate cu trei zile înainte și apoi au fost demise după trei zile, după întâlnire. Au venit în sală numai ca să ne spună că sunt țări mai democratice decât cele europene pentru că s-au numit trei femei ministru. În fine, în ultimii ani, religiile au fost utilizate ca pârghie care să permită lupta împotriva libertății și demnității femeilor. Și trebuie să spunem deschis, dacă lucrurile merg bine, de ce să mai scriem un raport? În fine, colegii pot să prezinte uh, amendamente. Calendarul este 10 februarie vom avea o a doua dezbatere, 11 februarie vom vota în Comisia de Afaceri Externe și ar trebui să treacă în plenara din martie și până pe 23 deci, până apoi mine puteți depune amendamente, vom discuta cu toții, vom discuta și cu raportorii din umbră, pentru a avea un raport care să nu fie privit în mod negativ. Nu spunem în raport că ne opunem sau că obiectăm față de cutare sau cutare religie. Toate religiile sunt uh, respectabile, domnule președinte, dar dacă sub pretextul uh, unei religii, unii conducători politici funcționează în mod totalitar, dictatorial, autoritar, e un lucru pe care nu putem să-l ignorăm sau să-l neglijăm. Președintele, mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere 23 ianuarie, ora 12. Cu aceasta vă mulțumesc și trecem mai departe la sesiunea cu închise. Așadar, aș dori să rog, rog pe toți cei care sunt uh, din afară, conform descrierii pe care o am aici, să părăsesc sala acum, pentru că avem o întâlnire cu ușile închise. Vă mulțumesc!